parte și ca să îndeplinim regulile pe care le avem. Mai există un punct de ordine, domnule Kelly, vă rog, dar doar un punct de ordine. Da, vă mulțumesc pentru felul în care ați condus această ședință, domnule președinte. Cred că ultimul vorbitor